Uh, colleagues. Ah, grazie. Colleagues, can we... Um... Dragi bună ziua tuturor. Putem să începem? Can everybody please take their seats? Vă rog frumos să luați loc. Okay, colleagues, we're going to start. Dragi colegi, vom începe ședința noastră. Più forte. <laughs> Ancora più forte. <laughs> Okay, colleagues, um, I've uh, been asked to. Uh... Dragi colegi, mulțumesc. Am fost rugată să îl înlocuiesc pe președintele nostru, care este reținut în altă parte, însă v-aș mărturisi că sunt destul de prost pregătită pentru această ședință, însă am să încerc să fac lucrurile cât mai bine. Primul punct, adaptarea ordinii de zi. Aș dori să știu dacă are cineva observații de făcut pe marginea acestei uh, ordini de zi. Uh, vă propun să adaptăm cu o modificare. Da, se pare că există observații. Da, vă rog, doamna Morvai. Da, doamna președinte. Știți că s-a întâmplat uh, ceva absolut extraordinar astăzi, un atac din partea Israelului asupra una, uh, unor lucrători din domeniul umanitar care mergeau în Palestina și nu cred că ne putem permite să continuăm lucrurile, să continuăm ședința noastră ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Ar fi bine să avem o declarație din partea Comisiei noastre și din partea Parlamentului. Poate că ar fi bine să înscriem acest punct pe ordinea de zi. Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș dori câteva sfaturi din partea colegilor, însă înainte de asta nu știu dacă uh, comisia noastră, fără niciun fel de pregătire, să fie poate uh, metoda cea mai bună de a face o declarație. Poate că acest lucru poate fi uh, analizat și discutat în plen. Uh, comisia competentă pe fond este Comisia de Afaceri Externe, AFET, și deocamdată în etapa actuală a evenimentelor, în stadiul actual al evenimentelor, nu știu dacă este foarte oportun să facem vreo declarație. Văd că mulți colegi sunt de acord cu mine, deci astfel vom proceda. Spuneam deci că vă propun o schimbare pe ordinea de zi și anume, din păcate, procurorul general domnul Eric Holder a Statelor Unite, care trebuia să aibă un schimb de opinii mâine dimineață cu noi, din păcate nu poate veni noi regretăm acest lucru, însă înțelegem că are uh, câteva subiecte stringente care îl rețin în Statele Unite și sperăm că va avea ocazia să se întâlnească cu noi ulterior. Deci, în locul acestui punct vom avea punctul 14, directiva referitoare la divorț și punctul 15, acordul de readmitere dintre UE și Pakistan, pe care le vom discuta la ora 10 și jumătate. Și deci, dacă nu sunt obiecții cu privire la aceste schimbări, atunci vă propun să adoptăm astfel ordinea de zi. Apoi, comunicări din partea președintelui. Secretariatul LIBE, în numele președintelui nostru, va trimis un mail Uh, aseară referitor la propuneri pentru proiecte pilot și în bugetul anual și acțiuni pregătitoare și membrii sunt rugați să trimită aceste propuneri către secretariat până pe data de 3 iunie la ora 12. Domnul Busuțil, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mi-e teamă că acest termen este mult prea scurt, în așa fel încât noi să putem să facem propuneri uh, interesante, inteligente. Uh, de aceea i-aș ruga pe colegi să sprijine propunerea mea de a prelungi acest termen, măcar cu câteva zile, în așa fel încât să avem posibilitatea să facem cu adevărat propunere în loc să pierdem această ocazie. Mulțumesc, spune doamna președinte. În principiu eu nu mă opun. Aș vrea să văd cu secretariatul. Mie mi se pare că termenul este în, impus de uh, procedurile bugetare. Aș vrea să știu dacă există vreo posibilitate oarecare pentru a prelungi acest termen. Nici măcar cu jumătate de zi? Îmi scuze, spune doamna președinte. Am putea oare să reducem timpul necesar pentru traduceri, eventual? Ha, see, it works. We got half a day extra. Da, iată că am obținut o jumătate de zi în plus. Vă convine, domnule Busutil, în așa fel încât să trimiteți răspunsurile cel mai târziu până vineri. Mulțumesc, doamna președinte. Ne-am aflat despre asta săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii trecute. Era o săptămână turcoaz și mulți dintre noi nici măcar nu erau în Bruxelles. Și în momentul în care ni se acordă un termen atât de scurt, atunci uh, e ca și cum ni s-ar spune propunerile voastre oricum nu ne interesează și oricum nu vor schimba absolut uh, deloc situația. Deci poate că ar fi bine să ni se dea o ocazie, o ocazie adevărată, de plină, pentru a face astfel de propuneri. Sau dacă nu, mai bine să lăsăm baltă. Pentru că dacă nu reușim să avem idei clare pentru un proiect pilot, pentru o, o, o acțiune pregătitoare, uh, e bine, asta nu se poate face în două zile sau în trei zile. Lucrurile trebuie analizate în profunzime, trebuie poate discutate între diferitele grupuri politice în cadrul Comisiei noastre libe, în așa fel încât să avem o abordare comună a grupurilor politice în Comisia noastră. Și un astfel de termen, de fapt, ne trimite un mesaj, anume că, de fapt, totul e o glumă Mulțumesc, spune doamna președinte. Nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește săptămâna turcoaz, dar în principiu sunt de acord cu argumentele dumneavoastră. Cu toții aveți e-mail și nu sunteți complet separați, uh, izolați față de Parlament. Vă propun nu să scriem, ci să cerem președintelui Comisiei pentru bugete, în cazul în care se poate prelungi termenul, să facem acest lucru. Vom face acest lucru în această după-amiază, vom încerca să obținem răspuns pentru mâine dimineață. În orice caz, v-aș ruga în cazul în care, din cine știe ce motive procedurale, pentru că nu noi ne ocupăm de procedurile bugetare, în cazul în care nu se poate obține o prelungire a termenului, v-aș ruga să dați dovadă de flexibilitate și să încercați în astfel de circunstanțe excepționale să lucrați cât mai repede posibil. Cu siguranță că aveți deja anumite idei, anumite sugestii. Dar mulțumesc, domnul Alvaro, acum. Madam Chair, just to counter probably the... Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a liniști uh, îngrijorările colegului meu Simon, aș dori să spun că toate acțiunile pregătitoare sau uh, proiect pilot propuse nu vor fi adoptate, vor se va vota împotriva lor, pentru că nu așa trebuie să se uh, acționeze. Deci, raportorul din grupul domnului Busutil Doamna Cenca, oricum este împotriva acestor uh, acțiuni pregătitoare și uh, proiecte pilot. Deci poate ați putea discuta cu colega dumneavoastră din Sidonia de ce, dar în orice caz aceste acțiuni pregătitoare și proiecte pilot vor fi introduse într-un alt raport. Și ca vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete aș recomanda uh, să discutați cu raportorul acest lucru, dar uh, vor avea, vom avea și alte rapoarte în care vom putea plasa aceste acțiuni pregătitoare și proiecte pilot. Vă mulțumesc pentru adăugire. Propun să avem o abordare în două direcții atunci, uh, așa cum ați propus. Pentru ca lucrurile să fie mai clare, vom cere Comisiei pentru Bugete Vom întreba Comisia pentru Bugete dacă ne poate da mai mult timp. Și astfel ajungem la voturile programate pentru această după masă. Are toată lumea cartela de vot? You didn't. Oh dear. You... Nu v-ați adus cartela de vot, atunci uh, nu puteți, votul dumneavoastră nu va conta? Nu avem uh, prea mult de votat. Începem cu propunerea de aviz a lui Stavros Lambiridis în legătură cu guvernanța internetului, pașii următori. Este din partea PPE-ului acest, uh, această listă. Deci avem mai multe propuneri destul de complicate. Deci, aliniatul 1 avem un text de compromis și se cere vot pe părți. Al de cere vot pe părți, uh, pe două părți. Deci, votăm mai întâi prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 1 nu. Cade pentru că amendamentul a fost adoptat, aliniatul 2, amendamentul 4 retras, aliniatul 3, amendamentul 6 Lambrinidis, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 cu un amendament oral al raportorului și a doamnei Vergia. Este toată lumea de acord să votăm acest amendament cu amendamentul oral? Da. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul nou al domnului Vos în două părți. Prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Domnule Alvaro, mulțumesc. Înainte să ajungeți la amendamentul de compromis numărul 2, aș avea o întrebare de clarificare. În text se spune, pe linia doua de la sfârșit, că atunci când se combină uh, sărbă uh, criminalitatea uh, și uh, pornografia infantilă, uh, cred că de fapt se vrea să spună când se combată uh, pornografia infantilă și criminalitatea pe internet. Da. Deci două vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Avem o versiune nouă. Ar fi bine să am uh, lista cea mai actualizată, spune doamna președinte. Deci, e vorba de un compromis. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și atunci trecem la aliniatul 5, amendamentul 11. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12 pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum trecem la votul final al textului altfel modificat. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă cu un vot împotrivă și o abținere. Două voturi împotrivă, de fapt. Domnul raportor, vă rog. Bineînțeles, vreau să mulțumesc comisiei, tuturor celor care m-au sprijinit. Doresc de asemenea să subliniez în ceea ce privește lista de vot, aliniatul 5, amendamentul 11, că deși țara mea a fost de acord uh, să reducă mult bugetul, n-a, fost niciodată de acord ca numele meu să fie tăiat, să fie redus la Lambrinis. Deci, guvernul uh, grec nu a fost de acord să, să reducă și numele meu, deci numele meu este în continuare Lambrinidis. Aș dori să fac o observație. Cred că trebuie să încurajăm acest lucru, pentru că ar fi mai ieftină imprimarea uh, și astfel s-ar face economii. Cash. Dacă vă prescurtăm <laughs> și dumneavoastră numele domnule Cashman. Unii chiar mi-au extins numele în, în, la No Cashman. Acum trecem la propunerea de recomandare pentru uh, decizia Consiliului în legătură cu acordul dintre UE, Islanda și Norvegia la, și așa mai departe. Raportorul este domnul Busutil, nu avem amendamente, deci vot unic. Domnule Busutil, vă votăm. Uh, raportul dumneavoastră. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. Și acum trecem la ultimul vot de astăzi, uh, propune de recomandare privind propunerea în legătură cu acordul între UE și Confederația Elvețiană și Liechtensteinul în legătură cu modalitățile participării acestor state la Agenția Europeană pentru uh, managementul cooperării la uh, granițele externe ale Uniunii Europene. Ne întrebăm de ce cetățenii nu înțeleg uh, afacerile europene. Raportul este domnul Clas, nu sunt amendamente, vot unic, cine pentru, împotriva, abțineri. Domnule Iacolino, votați împotrivă? Sunteți pentru sau împotrivă? Sunteți pentru. Atunci se adoptă Mulțumesc raportorilor. Am terminat cu voturile și atunci trecem la următorul punct și anume aplicarea prevederilor acheului Schengen în legătură cu sistemul de informații Schengen în Bulgaria și România. Dăm cuvântul domnului raportor Coelho. Dumneavoastră veți uh, prezenta acest subiect, domnule Coelho. Vă rog, aveți cuvântul. Obrigat, domnule președinte. punct. Mulțumesc, domnule președinte. Șase puncte. În primul rând, aș dori să vă reamintesc despre ce vorbim aici. De la intrarea în Uniunea Europeană din 2007, atât România cât și Bulgaria au început munca de pregătire pentru integrarea completă în zona Schengen. Aș dori să le reamintesc tuturor colegilor următorul lucru. Există mai multe dosare diferite care trebuie să fie analizate. Înainte ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fie importante datele care se vor folosi în zona Schengen, trebuie să fie verificate granițele aeriene, maritime naval și uh, terestre dacă se va primi un feedback pozitiv în urma tuturor acestor dosare care trebuie să fie analizate, atunci înseamnă că vor exista condițiile necesare pentru deschiderea granițelor interne. Acest proces de analiză a început cu ceea ce analizăm noi acum, în aprilie anul trecut. Rezultatele inițiale au arătat următorul lucru. Procesul de evaluare pentru sistemul de informații Schengen poate acum să înceapă, adică datele SIS vor putea de acum să fie transmise și spre aceste două țări. Aș dori să le reamintesc colegilor că avem o problemă cu Consiliul în ceea ce privește transferul documentelor. Documentele sunt considerate confidențiale. Ambasadorul român a intervenit, așa că acum aceste documente au fost declasificate și doresc să-i mulțumesc ambasadorului pentru acest lucru. Deci aceste documente pot fi trimise colegilor acum, însă asemenea probleme vor apărea și în cazul celorlalte, celorlalte în cazul dosarelor care mai trebuie analizate. Atât Parlamentul cât și Consiliul trebuie să cadă de acord în ceea ce privește transferul acestor documente. Parlamentul se află în poziția de a putea evalua documentele confidențiale, a mai făcut acest lucru și până acum, așa că nu avem de ce să nu urmăm același, pro același proces atunci când vorbim de documente care vin din partea Consiliului. Al treilea punct este legat de Bulgaria. În cazul Bulgariei au fost detectate câteva probleme, în principal în ceea ce privește folosirea datelor personale de către poliție. Aici s-au găsit câteva probleme în Comisia Națională pentru Protecția Datelor și cum funcționează aceasta în Bulgaria. Într-un raport s-a, conchis că Bulgaria s-a conformat recomandărilor care au fost făcute. La data de 20, 26 aprilie, Consiliul a decis următorul lucru. Toate problemele care au fost detectate au fost și rezolvate. În ceea ce privește România, s-au găsit niște puncte slabe în ceea ce privește două legi individuale cu privire la protejarea datelor. S-au găsit probleme și în ceea ce privește condițiile și cum cum funcționează Comisia pentru Protecția Datelor în România. Rezultatul analizei a fost următorul. România face multe progrese pentru a rezolva problemele care încă persistă. Consiliul consideră în continuare că România se află în poziția de a putea să facă o analiză a datelor care să fie la standardele pe care le așteptăm, deși există mici probleme. Și un al cincilea punct pe care vreau să-l împărtășesc cu colegii. Parlamentul se află acum în poziția de a valida feedback-ul pozitiv pentru România și Bulgaria. Însă trebuie să cerem ca Parlamentul să fie anunțat într-un termen de șase luni în ceea ce privește recomandările. Și acum trec la ultimul punct. Trebuie să discutăm despre evaluarea Schengen. Anul trecut, în octombrie, Parlamentul a dat uh, o declarație negativă la două inițiative ale Comisiei în ceea ce privește procesul de evaluare Schengen. Subliniez din nou faptul că trebuie ca Comisia să vină cu noi propuneri și am av avut loc o întâlnire pe acest subiect. Vă reamintesc două puncte care mi se par foarte importante. Primul dintre acestea e următorul. Parlamentul European ar trebui să nu fie de acord cu două standarde diferite unul pentru acele state care sunt deja în spațiul Schengen și al doilea pentru cele care doresc să intre în spațiul Schengen. E nevoie de o abordare uniformă, standardificată și avem nevoie și de un sistem de valoare european. Acesta ar trebui să fie pus în aplicare de de instituțiile europene, dar să nu fie exclusă participarea statelor membre. Când vorbim despre Schengen, vorbim despre crearea unei zone de încredere reciprocă. Și aceasta e o condiție pentru noi în ceea ce privește granițele interne. Și cu siguranță ar fi un lucru foarte bun pentru toți cei implicați. Acestea sunt comentariile pe care le-am avut. Mulțumesc! Thank you, Mr. Coelho. Mulțumesc, domnule Coelho. Înainte să dau cuvântul membrilor pentru discuții, aș dori ca Consiliul și Comisia să reacționeze la cele spuse. Din partea Consiliului, domnul Rodriguez, aveți cuvântul. Gracias, señoría. Eh, la presentación. Mulțumesc, doamna președinte. Prezentarea domnului Coelho, ca întotdeauna, a fost o prezentare corectă, precisă, care prezintă o imagine clară a etapei în care ne aflăm. Consiliul își dorește să amintească un lucru, și anume obiectivul nostru comun e, și este de asemenea și obiectivul Parlamentului European și al Consiliului, este de a obține o extindere a spațiului Schengen către Bulgaria și România în martie 2011. De aceea dorim să mulțumim tuturor celor care au participat la, această, la acest proces, autorităților din Bulgaria, din România, Comisiei Europene și comisiei, membrilor Comisiei dumneavoastră, precum și tuturor celor care intervin în etapa de evaluare pentru toate eforturile făcute pentru ca toate cerințele necesare să fie îndeplinite. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că, din punct de vedere al Consiliului, e nevoie de un sprijin, un ajutor deplin din partea Comisiei Libe. Și sperăm că veți uh, da un aviz pozitiv în ședința plenară din iunie, în așa fel încât să putem avansa cât mai repede, cu atât mai bine, în acest proces și în așa fel încât să ne putem atinge obiectivul pe care ne l-am promis. Aș dori să propus, am dori, aș dori să mulțumesc tuturor pentru eforturile furnizate, mai ales domnului Coelio, care a dat dovadă de un sprijin foarte clar în uh, rezolvarea dificultăților cu care ne-am confruntat în acest dosar. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Rodriguez. Mulțumesc, domnule Rodriguez. Și văd doamna Monica Musamai din partea comisiei. Este prezentă? No, Mrs. Mosamai, no, no one from the commission. Doamna Musamai nu este. Atunci mai e altcineva din partea comisiei? Nimeni? Interesant. Aș dori să știu dacă vreunul dintre colegi dorește să ia cuvântul. Văd că nu dorește nimeni. Atunci foarte bine. Trecem acum la raportor. Ah, Mr. Enciu. Domnule Enciu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori și eu să mulțumesc domnului raportor Coelio pentru faptul că, așa, din câte am înțeles, o să obțină această propunere de, deci-, de decizie un aviz favorabil. Ehm, aș vrea să nu repet ceea ce a spus dânsul. Singura problemă, cred eu, că întârzierea aplicării operațiunilor SIS-2 nu va, împiedi, nu va fi o piedică în intrarea în circuita României și Bulgariei, pentru că actualul sistem SIS uh, 1 plus R va dispune până în august de noi sloturi care vor fi suficiente pentru a acoperi și aceste țări. Uh, poziția domnului raportor Coelho este susținută, cred că, de toți membrii LIBE. Uh, în privința obligativității Consiliului și a Comisiei de a pune la dispoziție toate datele necesare și informațiile uh, pe întreg procesul de aderare și legate de întreg procesul uh, Schengen. Uh, trebuie să nu uităm că orice acțiune pe care o întreprindem însă noi, membrii Parlamentului European, fiind aleși ai de către cetățenii europeni, trebuie să fie pentru promovarea și apărarea drepturilor acestora. Libertatea de circulație este un drept care se câștigă cu greu, este însă un deziderat pentru orice cetățean european. Noi, eu consider că trebuie să avem înțelepciunea de a găsi calea prin care putem ajuta și nu îngrădi obținerea acestui drept. Trebuie evitată lupta interinstituțională între Parlamentul European, Consiliu și Comisie, Cred că cel mai important uh, decât orice este fixarea datei pentru aplicarea dispozițiilor referitoare la SIS pentru cele două state. Vă mulțumesc. Okay, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Înainte de a da cuvântul uh, domnului raportor, în uh, notele președintelui scrie că termenul limite pentru amendamente este pe 2 iunie la prânz, deci poi mâine, votul liber pe 10 iunie și apoi votul în plenară la Strasbourg în săptămâna următoare și mi se pare că acest calendar este foarte, foarte strâns, neobișnuit de strâns. Ne puteți explica de ce este atât de strâns calendarul? In fact... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, calendarul este foarte strâns pentru că pentru a respecta uh, termenul uh, Consiliului. Parlamentul a făcut tot ceea ce a putut. Aș dori să cer președinției să încerce să ne ajute să rezolvăm problema în ceea ce privește documentele confidențiale. În acest dosar al protecției datelor nu ne așteptam la probleme majore și s-a acceptat ușor ca documentele să nu mai fie uh, considerate uh, confidențiale și vreau să mulțumesc în acest sens uh, ambasadorului României, dar în alte domenii, cum ar fi controlul la frontieră, sistemul SIS și așa mai departe, da, ne vom, vom întâlni probleme cu România și Bulgaria, va fi mai greu uh, să nu mai fie considerate confidențiale documente în care vor fi identificate puncte slabe în legătură cu sistemele de frontieră. Deci trebuie să stabilim clar cum vor fi trimise aceste documente uh, Parlamentului, pentru că să fie clar, Parlamentul nu poate să voteze uh, în legătură cu documente pe care nu le primim. De aceea cer președinției spaniole să ne ajute să rezolvăm această problemă cât de repede. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Vă mulțumesc uh, și eu. Cred că s-a spus, cred că președinția a înțeles foarte clar acest lucru și uh, tot astăzi vom discuta și despre accesul uh, public la documentele instituțiilor europene și cred că acesta nu este singurul exemplu de transparență insuficientă și de reavoință, practic, din partea Comisiei și Consiliului de a face publice documentele. Trecem astfel la punctul 7 de pe ordinea de zi tot domnul Coelho se ocupă și de acesta. E vorba de Agenția pentru Managementul Operațional al Sistemelor Informatice pe scară largă în domeniul liber, eh, spațiului libertății, securității și justiției. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia a făcut o propunere de legislație în martie, prezentată Comisiei noastre pe 7 aprilie și această propunere va fi analizată conform codeciziei, procedurii de codecizie Aș dori să vă invit mai întâi raportorul să prezinte acest subiect și apoi voi da cuvântul comisiei și apoi voi deschide dezbaterea. Domnule Coelho, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o, uh, o ședință cu raportorii din umbră pentru a hotărâ cum să începem să redactăm acest raport pentru ca el să fie sprijinit de cât mai mulți colegi din Comisia Libe. Și de aceea am cerut un schimb de opinii fără raport, fă, fără a avea un raport pe baza căruia să discutăm. Apoi vom uh, avea o primă variantă a proiectului de raport, tocmai pentru a încerca să ajungem la un consens cât mai larg în legătură cu acesta în uh, Comisia Libe. Înainte de tratatul de la Lisabona, Comisia Europeană a prezentat două inițiative. După tratatul de la Lisabona, Comisia Europeană a hotărât uh, să ne prezinte doar o inițiativă. Comisia Libe a cerut Serviciului Juridic al Parlamentului uh, să își exprime punctul de vedere și anume să ne spună dacă așa este cel mai, acesta este cel mai bun mod de a trata această inițiativă, pentru că apar probleme legate de participarea diferitelor state membre. Nu toate statele membre sunt implicate la fel în toate eh, instrumentele, SIS, VIS și așa mai departe și este destul de clar că drepturile lor de participare nu pot să fie aceleași. Încă nu am primit avizul serviciului juridic și aceasta este o problemă pe care trebuie să discutăm. Este oare acesta cel mai bună modalitate de a trata această inițiativă? În al doilea rând, în legătură cu agenția, știu că unii colegi vor critica ideea de a crea încă o agenție, dar doresc să amintesc faptul că Parlamentul a cerut Comisiei Europene să creeze o agenție în acest scop. Deci, cred că acesta este modul cel mai bun de a aborda lucrurile. Parlamentul a cerut Comisiei deci acest lucru și studiul de fezabilitate ne-a arătat Uh, there were other solutions on the... Și s-a considerat că aceasta a fost cea mai bună soluție. S-au propus, s-au discutat și alte soluții. Parlamentul, de exemplu, uh, um, a refuzat alte propuneri, alte soluții, de exemplu de a da unei agenții existente Europolului sau Frontexului uh, uh, și această sarcină, dar nu este acceptabil acest lucru din uh, punctul de vedere al protecției datelor pentru că considerăm că o agenție care este consumatorul informațiilor nu poate să fie și cea care gestionează aceste informații, având în vedere regulile de protecție a datului, deci a crea o nouă agenție este soluția cea mai bună din punctul nostru de vedere. Dar trebuie, avem, ne confruntăm cu mai multe probleme. În primul rând, această agenție trebuie să aibă dreptul de a gestiona noi sisteme, cum ar fi uh, cel legat de uh, PNR, de uh, datele pasagerilor și așa mai departe. Deci, noile sisteme care vor fi gestionate de această agenție vor fi uh, create printr-un instrument legal, juridic, deci nicio, și conform cu deciziei. Deci Comisia sau Consiliul nu vor putea singure să pună această agenție să facă și altceva fără ca Parlamentul să fie de acord. Anumiți termeni cheie din propunere cred că nu sunt suficient definiți. De exemplu, management operațional, scheme pilot, uh, management pe scară largă și așa mai departe. Cred că trebuie să îmbunătățim uh, textul pentru ca el să fie mai clar din punct de vedere juridic. De asemenea, cred că trebuie să clarificăm care ar fi obiectivele, sarcinile agenției. În ceea ce privește proiectele pilot, cred că este esențial să avem reguli mai uh, stricte pentru a se evita orice posibilitate ca prin astfel de proiecte pentru a evita idee, uh, posibilitatea ca astfel de proiecte să fie puse în aplicare fără acordul Parlamentului. În către cu structura agenției, cred că trebuie să există un ofițer pentru protecția datelor, un uh, ofițer pentru securitate și unul uh, pentru contabilitate. Am subliniat și, fapt, și problemele legate de membrii în Comitetul de Gestiune și drepturile lor de vot pentru mine este inacceptabil faptul că anumite state membre care nu participă în toate proiectele poate să fie ales ca președinte al agenției. Deci trebuie să le discutăm participarea și drepturile de vot în uh, Comitetul de Gestionare și reacția cu, uh, relația cu Parlamentul European. Trebuie să sprijinim relația cu Parlamentul European și nevoia de transparență și să cerem uh, reguli de protecție a datelor cât mai stricte. În fine, doamnă președinte, se pune o problemă puțin uh, delicată în legătură cu sediul agenției. Aș dori să spun că Parlamentul este gata să aibă un rol de jucat în acest sens, dar noi nu dorim să creăm probleme și mai mari. Deci, dacă Consiliul este de acord cu o soluție acceptabilă pentru noi, nu vom uh, crea și mai multe probleme nefiind de acord cu alegerea Consiliului. Eu cred că prin codecizie trebuie să se Uh, hotărască acest lucru în text și suntem gata să votăm pentru soluția Consiliului dacă respectă principiile noastre. Adică vom uh, stabili multe principii care vor trebui respectate și, de exemplu, dacă alegerea unui sediu Uh, pune probleme de securitate și așa mai departe, atunci ne vom opune. Dar dacă se vor respecta principiile noastre, după părerea mea, Parlamentul, cred că Parlamentul ar trebui să accepte decizia cons Consiliului uh, în legătură cu agenția. În fine, doresc să uh, dau acum colegilor cuvântul pentru a-și uh, exprima opiniile în legătură cu această inițiativă a Comisiei pentru a mă ajuta să materializez acest uh, proiect de raport și apoi voi trimite prima versiune a acestuia cât mai repede. Vă mulțumesc! First. Vă mulțumim mai întâi dau cuvântul Comisiei, poate reprezentantului Consiliului, dacă este cineva de la Consiliu, și apoi dau cuvântul colegilor. Doamna Klein de la Comisia Europeană are cuvântul, vă rog. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Din partea Comisiei, în primul rând, am dorit să-i mulțumim raportorului pentru această abordare foarte constructivă. Și noi considerăm că schimbările care au avut loc în diferitele comisii până acum sunt foarte folositoare și indică foarte bine care este poziția Parlamentului. Amendamentele înaintate de domnul Marinescu au fost de asemenea foarte bune, foarte constructive. Majoritatea dintre aceste amendamente vin să întărească propunerea Comisiei. În ceea ce privește instrucțiunile despre care vorbea domnul Coelho, Comisia ar dori să spună în acest moment că foarte multe dintre îngrijorările despre care se discută au fost deja adresate în negocierile din cadrul Consiliului. Și pe această notă, acum așteptăm uh, prima versiune a raportului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! E cineva prezent din partea Consiliului care dorește să ia cuvântul? Nu? Da. Domnule, mă scuzați, nu știu cum vă numiți, aveți cuvântul. Nombre de la președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Numele președinței spaniole a Consiliului. Aș putea să vă înaintez câteva date în ceea ce privește dezbaterile ce au avut loc în grupul de lucru aferent. Astăzi dimineață a avut loc ultima ședință prevăzută sub președinția spaniolă, tocmai pentru a discuta acest uh, subiect referitor la achiul comunitar Schengen. Și ceea ce pot să vă spun, să vă spun este că, așteptând raportul domnului Coelho din Parlamentul European, uh, grupul de lucru din Consiliu a reușit, pe marginea anumitor texte destul de complicate, a reușit să ajungă la un acord de principiu care merge cam în aceeași direcție în care și-ar fi dorit domnul Coelio. Și deci noi ceea ce ne dorim este ca agenția pe care o vom crea să fie una eficientă, și să se integreze în acest peisaj interinstituțional și ceea ce este sigur, ne dorim acest lucru încă din 2006, însă ceea ce este sigur este că această agenție va răspunde unor nevoi concrete, unor uh, probleme de amploare. În principiu, deocamdată nu există probleme uh, majore, și sunt convins că și la Consiliu se va ajunge la un acord pe marginea acestei uh, propuneri legislative chiar din prima lectură. În ceea ce privește alegerea sediului, singurul lucru pe care pot să vă spun deocamdată este că există deocamdată două candidaturi. Una pentru Strasburg, Franța, și știți că e nevoie de sisteme tehnice deosebit de importante și o altă candidatură din partea Estoniei pentru orașul Tallinn. Însă, deocamdată, această temă nu va fi discutată, cel puțin în momentul de față, până când nu vom vedea exact uh, care vor fi cerințele uh, ce trebuie îndeplinite. Uh, bineînțeles, președinția a menținut contactele și a discutat îndelung cu domnul Coelho și sperăm să facem acest lucru din nou în următoarele zi, zile, în așa fel încât să vedem cum anume putem să ajungem la acordul cel mai bun. Însă nu prevedem niciun fel de dificultăți majore, în afara celor pe care domnul Coelho le-a evocat deja. Ne dorim o geometrie variabilă, întotdeauna aceasta este foarte greu de obținut, pentru că există inițiative din partea anumitor state membre, uh, Uh, în acest sens. Și iată, cam acestea sunt lucrurile pe care pot să vi le spun deocamdată. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Până acum, trei persoane au cerut să ia cuvântul. Mai dorește cineva să-și treacă numele pe listă? Dacă nu o închid, în primul rând, doamna Guillaume. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi lui Carlos Coelios, cu care ne-am întâlnit într-adevăr la ședința cu raportorii din umbră și astfel uh, am putut uh, să menționăm fiecare care credem că trebuie să fie aspectele pe care trebuie să le abordăm. Pentru grupul meu, uh, din punctul de vedere al grupului meu, ar, ar fi 4-5 idei foarte importante. Uh, în primul rând, uh, doresc să spun că sprijinim ideea creării acestei agenții pentru managementul operațional al sistemelor, pentru a evita ca aceste sisteme să fie gestionate de societăți private cu riscul uh, care ar putea să apară inerent uh, acestei, odată cu această opțiune. Pe de altă parte, care Coelho s-a spus foarte clar și noi suntem de acord că avem nevoie de un ofițer pentru controlul datelor în această agenție și pentru noi acest lucru este foarte important. În al treilea aspect este chestiunea legată de domeniul de activitate și de responsabilitățile acestei agenții. Într-adevăr, trebuie să evităm orice deturnare a obiectivelor acestei agenții și trebuie să ne limităm la o func- de funcții strict tehnice. În al patrulea rând, și la ședința de din urmă și astăzi, Carlos Coelho a spus că orice extindere a mandatului acestei agenții nu poate să aibă loc decât cu consultarea Parlamentului European și nu poate să se bazeze decât pe un instrument legislativ foarte clar. În ceea ce privește sediul, uh, bineînțeles că eu, fiind uh, franțuzoaică, aș uh, cred că trebuie să privilegiem o bună raționalizare a sistemelor și o uh, eficacitate a securităților și acest lucru ar exclude o opțiune descentralizată. Oricum, uh, am reacționat uh, foarte rapid la solicitările care ne-au fost făcute în acest sens. Vom continua să cooperăm cu raportorul la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Alvaro. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Mi este o plăcere să salut acest raport uh, din partea comisiei din care fac parte și, ca de obicei, uh, am lucrat împreună cu domnul, cu colegul Coelio. A fost o plăcere pentru noi, trebuie să spun acest lucru. S-au discutat puncte foarte importante și dacă se poate ajunge în scurt timp, într-adevăr, la o clarificare, Există sisteme diferite care trebuie să fie aduse sub, aceștia, sub aceeași umbrelă, SIS, Eurodac, s-a discutat despre acestea. S-a discutat și despre dezvoltarea sistemului SIS în cel de-a doua generație, SIS 2 și trebuie să ne consultăm în ceea ce privește această structură și să știm exact cum ar putea să funcționeze acest sistem de a doua generație. Va trebui să existe paralel și o agenție care să se ocupe de toate aceste sisteme de informații. Cum vor decurge toate aceste lucruri în timp este încă sub semnul întrebării. Și apoi s-a mai pus și următoarea întrebare. Cine poate să se folosească de aceste date, de datele care deja există? Și la Eurodac se întâmplă deja acest lucru și în, în ceea ce privește Europolul, până acum aceste lucruri nu au fost prevăzute. Așa că Parlamentul trebuie să fie de acord că, într-adevăr, aceste date trebuie centralizate, însă nu legate una de alta. Trebuie să existe o legătură între date și se va ajunge la un sistem, la un sistem foarte mare. De aceea sunt de acord cu Carlos Coelho în ceea ce privește următoarele baze de date și că acestea trebuie, ar putea fi integrate mai târziu, cele din domeniul de justiție, de exemplu. Și va trebui să analizăm dacă legislatorul are deja inițiative în acest sens și cum ne putem implica noi în acest domeniu. Și m-ar interesa ceva, probabil poate să-mi răspundă Comisia sau Consiliului. Există un centru foarte sensibil în Europa. Acest centru va fi foarte sensibil și în ceea ce privește datele și în ceea ce privește informațiile și mă refer aici la securitatea datelor. E posibil ca o agenție să le supravegheze pe celelalte. Dar dacă vorbim acum despre un nou mandat, în cadrul căreia nu doar se evaluează informațiile, ci există și niște acțiuni operaționale în cadrul acestor sisteme informatice la scară largă și care ar putea fi controlate. Și acum în ceea ce privește costurile. 120 de milioane de euro sunt pentru 3 ani. Acest, toate aceste sume se bazează pe propunerea venită din partea Comisiei. S-ar putea schimba această structură a costurilor odată cu apariția acestei noi agenții? și am dorit să știm exact care vor fi costurile pentru această agenție și cum vor evolua acestea. Și trebuie să știm exact care va fi situația cu personalul. În ceea ce privește sediul, la fel ca și Carlos Coelho, sunt de acord că Consiliul trebuie să hotărască acest lucru. Există o clădire în Strasburg care e disponibilă dacă se va hotărâ ca sediul să fie în Strasburg. O dată pe lună este această clădire ocupată, însă în rest este liberă. Și sunt de asemenea sigur că și colegii din Estonia au o experiență bună în ceea ce privește securitatea datelor. A existat un um, un eveniment în anul 2006 și atunci sediul a fost mutat. Ambele sedii ar fi bune, dar vom vedea ce se va hotărâ. Vă, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Alvaro, urmează doamna Ernst și ultimul va fi domnul Albrecht. Mulțumesc, doamna președinte. Mă simt ușurată de ceea ce a spus domnul Coelio în legătură cu această problemă atât de dificilă. Îmi pun foarte multe întrebări și există foarte multe întrebări, mă îngrijorează, dar în același timp sunt fericită. Totuși există anumite puncte pe ca, care pe mine mă îngrijorează. Primul dintre aceste puncte e următorul. Cu el nu sunt de acord majoritatea. Au existat mai multe variante asupra cărora s-a, s-a discutat în ceea ce privește gestionarea acestei agenții. Hotărârea pentru agenție a fost înțeleasă de la sine. Însă trebuie să recunoaștem următorul lucru. E vorba de o colectare a datelor într-un mod care nu, mai a, nu a mai existat niciodată până acum în istorie. Ar putea să fie un lucru foarte eficient. Dar noi trebuie să ne întrebăm cum putem noi să ne asigurăm că datele nu vor fi schimbate într-un mod periculos și că acestea vor fi analizate așa cum trebuie. Aici încă mai am rezerve în acest punct și nu doresc să existe și puterea de control în acest sens. S-a spus și până acum că din punct de vedere tehnic schimbul de informații este posibil, Interdicțiile pot fi găsite repede, dar cred că și în acest domeniu trebuie să mai analizăm lucrurile. În al doilea rând, agenția are calitate juridică. Da, e bine, dar trebuie să discutăm și despre control și controlul intervine aici. Și mă întreb dacă noi în Parlamentul European trebuie să ne mulțumim cu aceste lucruri sau Trebuie să se discute și despre un director executiv. E o întrebare destul de dificilă și cred că aici trebuie să intervină Parlamentul European. Cel mai important pentru mine e ca uh, îndatoririle agenției să fie definite foarte clar. Împărțirea sistemelor, SIS-2, spre exemplu, dacă va exista, să nu există niciun fel de suprapuneri. Și o următoare problemă. Vă amintiți de discuția legată de SIS-2. Subiectul este destul de controversat. Și dacă mă uit acum spre țara mea, deja s-a renunțat la acest SIS-2, să ne gândim deja la o alternativă. Pornim totuși de la premisa că va exista SIS-2 putem să presupunem acest lucru, dar cred că lucrurile nu pot să rămână așa cum apar acum și colegul Alvaro a vorbit deja despre acest lucru. Un al patrulea punct. Viitoare sisteme informatice vor trebui să poată fi și ele încadrate în această agenție. Cred că și aici trebuie să mai discutăm. Ar trebui să fim foarte atenți la formulare în acest punct, pentru că așa cum apar lucrurile acum în document, nu e bine. În ceea ce privește sediul agenției, lucrurile încă nu se apropie de un final, de o hotărâre, există diferite interese și trebuie să vedem ce se va face în continuare. Și aici lucrurile sunt formulate foarte optimist, dar găsesc și aici probleme care trebuie rezolvate. În ceea ce privește directorul executiv, dacă lucrurile vor rămâne așa cum sunt, atunci el nu va putea fi numit așa cum apare în propunerea de regulament. Aici ne confruntăm cu o dificultate care trebuie să fie discutată, pentru că e vorba de o funcție foarte importantă. Și apoi m-ar interesa dacă ne putem folosi de instrumente juridice. Nu am găsit o astfel de posibilitate. Și apoi s-a discutat deja despre problema costurilor. Și aș mai avea o întrebare în legătură cu rolul Parlamentului European. Dacă va exista un asemenea de sistem cu as o asemenea concentrație de informații, atunci care va fi rolul Parlamentului European. Rolul trebuie să fie lărgit, trebuie să se discute despre control. Dar acest lucru nu trebuie făcut în câteva rapoarte, și cred că trebuie ca lucrurile să fie îmbunătățite. Mulțumesc! Acum următorul vorbitor de pe listă, domnul Albrecht. Da, voi încerca să vorbesc pe scurt, pentru că a existat deja un schimb de opinii. Toate observațiile mi se par foarte importante. Eu vreau să mai vorbesc despre una care a fost deja menționată, dar pentru mine este foarte importantă, și anume de legată de uh, bazele de date și cum acestea vor fi legate între ele. Trebuie să fie foarte clar acest lucru în cadrul agenției. Documentele, actele nu trebuie prelucrate direct de agenție, Trebuie să existe un principiu în ceea ce privește datele colectate, un principiu care să fie respectat și care să fie controlat de către Parlament, supravegheat de către Parlament. Cu cât sunt mai mari bazele de date, cu cât informațiile sunt mai multe, informațiile care pot fi legate unele de altele, cu atât uh, mai important este să ne asigurăm că sunt folosite în scopul în care au fost colectate. Așa că acest lucru este foarte important pentru noi atunci când ne vom da avizul în legătură cu această agenție. Și cred că trebuie să existe o separare scrisă foarte clară și asupra căreia trebuie să decidem în Parlament. Doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Albrecht. Domnule raportor, doriți să concludeți? Thank you, Madam Chair. I... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc tuturor colegilor pentru sprijinul de care au dat dovadă. Voi începe redactarea acestui raport în așa fel încât să avem o primă versiune pe marginea căreia să putem lucra. Însă, dacă îmi dați voie, aș dori să subliniez încă câteva aspecte, și anume vom stabili, vom înființa o agenție ce se va ocupa cu băncile de date. Această agenție nu va hotărâ cum anume aceste uh, baze de date vor fi uh, accesate, prin ce mijloace, de către cine. Deci dacă vreți să schimbați regulile în ceea ce privește accesul, atunci ar trebui să schimbăm cadrul legal al fiecarei baze de date. Dacă, spre exemplu, dorim să extindem uh, accesul pentru Eurodac, pentru VIS, sau alte, alte agenții, alți utilizatori, atunci acest lucru nu se poate cere agenției, ci trebuie să se facă prin schimbarea, prin modificarea cadrului legal și a instrumentelor existente. Iar agenția pe care o vom înființa nu poate avea acces ea însăși la acele date. Ea va avea un, un rol diferit, să asigure rapiditatea, să asigure un, o rețea de încredere, să asigure un grad de protecție al datelor suficient. Dar această agenție nu va putea avea acces la date. Este în interesul nostru, în interesul protecției datelor, Uh, să facem acest lucru. Să avem această mm, diferență clară între uh, utilizatorii legali ai datelor din bazele de date și uh, misiunile legale încredințate agenției. Doamna președinte, săptămâna aceasta vă voi propune deja o primă versiune a documentului și am speranța că toți colegii vor avea ocazia să arunce o privire asupra acestui text și să revină către mine cu sugestii și propuneri. Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată că ajungem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de Um, accesul publicului la documentele Comisiei, Parlamentului și Consiliului. Raportorul nostru este domnul Cashman. E vorba de un proiect de raport redactat în comun cu Comisia AFCO pe baza articolului 50 din regulamentul de procedură și doamna Iatenmache este raportor pentru Comisia AFCO. Proiectul prezentat astăzi se bazează pe o propunere din 2008 a Comisiei pentru reformarea unei legislații, unui regulament deja existent în ceea ce privește accesul publicului la documente Însă acum iată că ne aflăm sub tratatul de la Lisabona. Cu toate acestea, Comisia preferă să păstreze regulamentul, propunerea originală, în ciuda unui nou cadru legal pentru acest subiect și anume accesul la documente. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, toate instituțiile, agențiile și organismele Uniunii Europene trebuie să îndeplinească aceleași cerințe de transparență, confidențialitate, așa cum sunt ele definite în regulamentul din 2009. Și Vom avea un prim schimb de opinii mâine cu câțiva reprezentanți ai instituțiilor și agențiilor uh, de resort implicate în acest subiect și deci acestea vor avea mâine ocazia să-și facă anumite propuneri și să prezinte sugestii și observații. Și acum aș dori să rog pe domnul raportor Cashman să prezinte acest subiect doamnă Mulțumesc, președinte. Aveți absolută dreptate când spuneți că vom avea o audiere cu reprezentanți ai diferitelor agenții mâine, după amiază, și mă bucur de acest lucru. Doresc să mulțumesc secretariatului pentru munca depusă, tocmai pentru că acest lucru să devină realitate. Și vom avea și membrii din partea Comisiei AFCO ce vor participa la această audiere mâine. După cum unii dintre dumneavoastră știu deja, acest dosar durează de anumită vreme și am avut mai multe întâlniri și cred că sunt, e corect când spun că am avut mai multe întâlniri cu colegii mei raportorii din umbră pe această temă. Proiectul de raport pe care vi l-am propus este exact ceea ce ne doream, și anume un proiect de raport care are drept menire lansarea dezbaterilor. Și, bineînțeles, amendamentele, unele dintre ele sunt absolut evidente, aș dori să le subliniez în așa fel încât să fie lucrurile foarte clare. Aici e vorba de acces la documente sensibile. E vorba de o negociere care a avut loc cu Consiliul în, dintre 1999 și 2001. E vorba uneori de documente care sunt clasificate ca fiind confidențiale și că e nevoie de un anumit grad de declasificare. Însă dacă ne uităm la articolul 9 în introducere, când e vorba de definiția clasificării anumitor documente, trebuie să ne asigurăm de faptul că vom avea acces la anumite documente în interiorul instituțiilor și e nevoie de coerență în acest sens. Și poate că înțelepciunea va câștiga și nu vom accepta documentul propunerea de regulament așa cum este ea făcută. Din punctul meu de vedere, clasificarea Uh, ar fi trebuit să fie cea pe care o practică Consiliul, pentru că e un model foarte bun și, și să se aplice tuturor organismelor Uniunii Europene și agențiilor. Apoi, noi am preferat o abordare o abordare în comun după avizul obținut de la serviciu juridic și anume să vedem cum anume tratatul de Sabona va avea un efect direct asupra modului în care funcționează Uniunea Europeană. Și aici e vorba de recunoașterea unor cazuri de jurisprudență care au deosebită relevanță în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. În același timp, e vorba de faptul că această, acest nou regulament trebuie să ne propună un nou cadru legal, foarte clar, foarte bine structurat în ceea ce privește modul în care documentele pot fi accesate și modul în care acestea sunt clasificate. Apoi, bineînțeles, nu mai e nevoie să spun că în momentul în care un document este clasificat, asta înseamnă că această clasificare presupune o limitare a uh, drepturilor cetățenilor europeni, ca, drepturi care figurează în Carta Drepturilor Fundamentale, pentru că nu mai există acces de plin la acele documente. Și cu siguranță că mâine ne vom lămuri uh, pe această temă când vom avea discuțiile cu reprezentanții agențiilor. Iar mâine doamna Iatenmachi va fi și ea prezentă în momentul în care vom discuta cu mediatorul european, apoi vom discuta cu coordonatorul de luptă împotriva terorismului și cu un reprezentant al Băncii Centrale Europene și cu reprezentantul special pentru uh, protecția datelor Uh, domnul Peter Schaar. Apoi vom avea intervenții din partea reprezentanților Frontex și din partea Europol. Și deci am speranțe că mâine va fi o zi foarte bună. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru susținerea uh, entuziastă de care au dat dovadă Și um, știți că uneori avem culturi și abordări politice diferite în ceea ce privește accesul uh, publicului la documente. Realitatea este că uh, nu prea își dorește Consiliul să accepte această propunere, acest lucru așa cum a fost el uh, Uh, stabilit în ultimul mandat. Poate că lucrurile nici măcar nu se vor schimba, dar dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun că sunt foarte interesat să văd cum noul guvern din Marea Britanie se va poziționa în sânul Consiliului pe această temă, pentru că cu siguranță noul uh, prim-ministru, n-am spus prin noul prim-ministru al nostru, ci prim noul prim-ministru, a explicat faptul că uh, această idee face parte din uh, politica noi coaliții și anume mai multă transparență, mai multă libertate, mai multă uh, uh, coerență. Deci îmi țin răsuflarea până mâine pentru a vedea ce anume va reieși concret din această declarație. Apoi, de asemenea, aș dori să mulțumesc reprezentanților comisiei cu care am uh, lucrat foarte îndeaproape și cred că și la comisie lucrurile tot așa sunt uh, percepute. Uh, noi ar trebui să uh, intervenim doar în cadrul reformării textului regulamentului existent și vom notifica și Comisiei și Consiliului faptul că nu vom interveni uh, Uh, în cadrul acordului interinstituțional pentru această uh, revizuire, pentru această reformare a textului, pentru că cerințele nu sunt încă deocamdată îndeplinite. Uh, bineînțeles, amendamentele noastre și voturile noastre pe marginea primei versiuni finale nu au fost luate în considerare. Iată, doamna președinte, cum am abordat lucrurile și uh, Sperăm că principiile, și am constatat că principiile uh, reformării acestui text nu au fost uh, respectate. Apoi, Trebuie să, este de datoria mea să informez uh, toți membrii comisiei fapt, asupra faptului că există amendamente, mm, aș spune eu, sensibile, delicate. Și le-am abordat în mod deschis cu raportorii din umbră. Când mă refer la informare și la acces la uh, baze de date și la datele conținute, uh, acest lucru ar putea să fie foarte bine utilizat și de um, uh, părți externe, terțe, care își doresc să obțină acces la informațiile din interiorul uh, instituțiilor europene și uh, acces la informații legate de membrii Parlamentului European. Bineînțeles, astfel de date personale cad sub incidența Directivei Protecției Datelor Personale. Dar în ceea ce privește cheltuielile, stafful uh, care este angajat și așa mai departe, doresc să avertizez colegii de un lucru și anume că aceste informații ar putea foarte bine să fie utilizate, găsite și va exista acces la aceste date, pentru că nu vreau să vină cineva la finalul acestei dezbateri și să-mi spună, păi eu nu știam lucrul acesta. Trebuie să fiți la curent de consecințele uh, dorite și nedorite ale acestui document. Însă eu am încredere într-un lucru și anume cu cât mai deschiși suntem în relațiile noastre cu cetățenii, uh, cu ONG-urile, cu alte organisme parlamentare, cu jurnaliști și așa mai departe. Cu cât mai mult dăm dovadă de deschidere și transparență, uh, cu atât mai mult dezinformarea și deformarea muncii noastre și a instituției noastre vor fi combătute. Deci, iată, acestea sunt punctele principale pe care doream să vi le prezint și aștept cu nerăbdare să aud opiniile dumneavoastră, să învăț din uh, sugestiile dumneavoastră, în așa fel încât să pot să redactez un proiect de raport mai bun decât cel pe care îl aveți deocamdată la dispoziție. Și am speranța că mâine, împreună cu toți raportorii din umbră și sper că ei vor fi de față, împreună cu invitații noștri de mâine, vom avea o dezbatere interesantă cu reprezentanții aceștia ai uh, agențiilor și organismelor uh, um, comunitare, pentru a ști clar cum anume lucrurile funcționează, dacă există vreun vid juridic, pentru a vedea dacă Comisia uh, are dreptate în anexa sa în ceea ce privește incidența tratatului la Lisabona asupra modului în care funcționează instituțiile europene. Și sper că și ei vor împărtăși aceleași opinii ca și noi. Mulțumesc, domnule, doamna președinte! Mulțumesc, spune doamna președinte. Cred că sunt de acord cu opiniile și sugestiile dumneavoastră și asupra Uh, mai ales asupra faptului că Parlamentul European trebuie să fie un model demn de urmat când vine vorba de transparență. Apoi, bineînțeles, nu avem poate o această, această cultură a transparenței în instituțiile europene și din experiența mea uh, știu că și Consiliul este mm, nu întotdeauna doritor să furnizeze informațiile cerute și întotdeauna sunt utilizate tot felul de motive pe, ca un pretext pentru a păstra anumite documente secrete și am avut ocazia să constatăm acest lucru în ceea ce urește acta. Eu am speranța că acest regulament va uh, deveni echivalentul uh, legii care există deja în Statele Unite și care asigură această transparență. Acum, uh, cine a cerut să ia cuvântul? Domnul Cashman mai întâi. Da, doamna președinte, ați făcut o sugestie foarte interesantă și aș vrea să clarific lucrurile înainte de a lansa dezbaterea. Referirea la uh, legea referitoare la libertatea de informare în Statele Unite, bine, pot să-mi aduc aminte că s-a stabilit o videoconferință cu reprezentanți americani și la momentul respectiv, înainte ca noi să avem acest regulament, s-a spus că dacă reușim să facem ceea ce ne-am propus și am reușit acest lucru, e bine, atunci am depășit Statele Unite în ceea ce privește amploarea acestei legi. Uh, și adevărat că în multe privințe suntem lideri față de partenerii noștri dincolo de Atlantic. Mulțumesc, spune doamna președinte. Orice concurență, competiție, concurs uh, asupra cine anume este campionul transparenței e o competiție bună. Uh, domnul Dion mai întâi are cuvântul. Ehm. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte dificil să spunem lucrurile mai bine decât Michael Cashman. Nici nu voi încerca acest lucru. Acest proiect de raport este o bază excelentă pentru discuțiile noastre, chiar mai mult decât atât. După cum uh, s-a spus și la ședința raportorilor din urmă, la care nu am putut fi prezent, dar colaboratorii mei mi-au spus că cei de la Secretariatul Parlamentului European au tras semnale de alarmă în legătură cu ce ar implica acest lucru pentru Parlament. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte. Faptul că de fapt, trebuie să ne felicităm de faptul că datele noastre financiare sunt publice. Noi suntem reprezentanții popoarelor. Nu avem nimic de ascuns, nici în domeniul financiar. Încă un lucru, așa cum se spune de altfel la amendamentul 32, la definiții. Poate că Trebuie să fim foarte atenți în legătură cu datele medicale, informațiile medicale ale personalului, pentru că colaboratorii noștri au trebuit să facă obiectul unui uh, control medical. Deci astfel ar putea apăra situații puțin dificile, dar poate că sunt excepții. Aici, bineînțeles, uh, e vorba de domeniul privat. Deci trebuie să definim foarte clar excepțiile, dar în general nu mă plâng. Amendamentul 19 în legătură cu uh, registrul lobbyurilor. Nu este absolut indispensabil să-l cităm aici, dar uh, s-au făcut într-adevăr destul de puține progrese în acest sens al unui registru obligatoriu. Dar cred că e important să spunem acest lucru, că e vorba de un registru obligator pentru că amendamentul 19 este cam vag. Amendamentul 22, în legătură cu punerea la dispoziție sau nepunerea la dispoziție temporară a documentelor, motivele trebuie să fie menționate clar. Trebuie să explicăm că nu putem să refuzăm pur și simplu accesul la documente, trebuie să se dea și un motiv. Amendamentul 33. O comisie care ar fi constituită de Parlamentul European pentru a examina informațiile secrete. Comisie din șapte membri. Eu aș dori să primesc garanții că toate grupurile vor fi reprezentate în această comisie. Bineînțeles, există reguli dar având în vedere că sunt chestiuni pe care ne privesc pe toți și în legătură cu care trebuie să luăm decizii, cred că e important ca toate grupurile să fie reprezentate în această comisie. Amendamentul 56, în legătură cu repartizarea costurilor. Costurile pentru cel care cere informațiile, deci uh, costul uh, căutării informațiilor. Deci a factura aceste costuri celor care a cerut informațiile mi se pare cam extrem. Dar în rest sunt absolut de acord cu această propunere. Mulțumesc. Floor, so... Mulțumesc. Voi ruga următorii vorbitori să ia cuvântul mai pe scurt, mai întâi doamna Sommer. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, despre raport și ce s-a întâmplat cu el în ultimul timp, am cerut această întâlnire cu, la această întâlnire cu uh, raportorii din umbră să amânăm puțin lucrurile până când vor exista traducerile, traducerile în toate limbile și, într și e important ca să putem să lucrăm în limba noastră maternă aici trebuie să spun că traducerea în limba germană a fost uh, gata vineri uh, dimineața, iar celelalte țări mai târziu vinerea. Dacă cineva ajunge să primească abia luni acest document în limba maternă, pentru mine lucrurile acestea sunt greu de înțeles. Lucrez de 11 ani în acest parlament și niciodată nu m-am confruntat cu această problemă care mă confrunt în această comisie și anume să consult documentele într-o limbă străină. Pot să fac acest lucru, însă nu mi-l doresc și de aceea cer să putem să lucrăm în limba noastră maternă. Și îmi doresc să fie posibil acest lucru și în cadrul acestei comisii pe viitor. În ceea ce privește proiectul de raport, problemele pe care le-am avut până acum cu acest raport încă mai există și acest lucru, de acest lucru e conștient și domnul raportor. Anumiți termeni nu sunt bine definiți. De exemplu, mie nu mi-e foarte clar în raport ce e un document, definiția documentului. Aceasta trebuie să fie mai clară. Care este diferența între un document și o informație? E o vreo diferență dacă există acces liber la un document și o diferență între accesibilitatea unei informații. E vorba de două lucruri diferite. Și apoi mai trebuie să există o diferențiere foarte clară în ceea ce privește uh, accesul public la anumite documente și accesul interinstituțional la documente. Am impresia că raportorul încearcă să se folosească de niște termeni general și în ceea ce privește acordurile interinstituționale. Acestea, acești termeni sunt puțin modificați în proiectul de raport de acum, în ceea ce privește accesul public la documente. Mai trebuie clarificat și alți termeni și trebuie să vedem cum va fi văzut Parlamentul European, ca instituție sau ca legiu, legiuitor. Există ambele poziții, și ca instituție și ca legiuitor și din cele două poziții diferite există un acces diferit la informații. Mie aici diferențierea nu îmi este atât de clară. accesul la documente pentru membrii Parlamentului, asistenților și funcționarilor intră în acest domeniu, dar nici acest acces nu îmi este foarte clar. Din ce am auzit până acum de la colegi, lucrurile îmi sunt acum și mai neclare. Pe de o parte se spune că lucruri personale, informații personale nu trebuie să fie accesibile și că acest lucru intră sub incidența protejării datelor. Uh, Însă, pe de altă parte, s-a mai spus și faptul că trebuie să fim foarte atenți că în ceea ce privește asistenții, toate lucrurile trebuie să fie puse la dispoziție. Și așa că trebuie să vedem cum cum uh, se vor întâmpla lucrurile în ceea ce privește datele personale asistenților noștri. În Germania există o secretizare cu privire la impozit a s-a vorbit și despre datele medicale și acestea nu le putem publica doar pentru că acești oameni sunt angajații noștri, sunt angajați în Parlamentul European. Nici aici diferențierea nu îmi este clară. Și apoi ce înseamnă interesul public. Din câte am înțeles eu, în proiectul de raport se vorbește despre interesul public în ceea ce privește publicarea acestor documente. Dacă interesul public este foarte mare, ce înțelegem pentru acest lucru? Când e interesul public foarte mare? Trebuie să vedem cum poate fi interpretată această sintagmă. Trebuie să fim mult mai exacti în, exact în multe domenii, astfel încât fiecare să fie conștient cine are acces la ce. Și acum încă ceva în ceea ce privește mediatorul european și hotărârea ceea ce privește publicarea sau nepublicarea documentelor pentru acces public. Trebuie să vedem dacă rolul acesta este al mediatorului. Nu este prevăzut acest lucru, probabil ar trebui schimbat mandatul acestuia. Așa că trebuie să vedem cine poate lua această hotărâre. Și acum, în final, tot din punct de vedere al conținutului. Cetățenii Uniunii Europene trebuie să fie și ei implicați în luarea de hotărâri. Da, acest lucru ne dorim cu toții, ne dorim ca Uniunea Europeană să fie mai transparentă și ca cetățenii acestea să nu se simtă excluși. Însă trebuie să fim atenți. Dacă acest uh, regulament, așa cum apare acum în raport, rămâne așa, va duce la exact contrariul la ceea ce ne dorim, și anume cetățenii vor fi inundați cu foarte multe informații care în multe cazuri nu sunt foarte importante, pentru că ar trebui să fie publice documente ale proceselor care sunt în desfășurare. Cetățenilor le va fi greu să hotărească care document este important și care nu e important din moment ce vor avea atât de multe documente la dispoziție, așa că pentru ei Europa va deveni și mai de neînțeles. Și acum o întrebare, doamna președinte. Doamne, vă doresc să, să ajungeți la final, da? O ultimă întrebare. A fost uh, amânat termenul de uh, aviz. Uh, și că acesta se va avea loc după concediul de vară. Așa că doram să știu dacă și în cazul acestui raport se va merge la fel ca în cadrul Comisiei PETI. Doamna președinte, mulțumesc, îmi pare rău că a trebuit să vă întrerup, dar am un număr mare de vorbitori pe listă și dacă toată lumea vorbește atât de mult, ne vom extinde prea mult. E un subiect important, dar vă rog să vorbiți cât mai pe scurt. Domnul Bronsk e următorul vorbitor. Vă mulțumesc. Eu, bineînțeles, sunt în favoarea accesului publicului la documentele Uniunii Europene, dar acest acces nu are niciun rost dacă documentele sunt scrise într-un limbaj atât de obscur. După părerea mea, orice document trebuie să treacă testul uh, cititorului inteligent. Un cititor, orice cititor inteligent din orice țară europeană ar trebui să înțeleagă documentele fără cunoștințe prealabile sau altă cercetare și eu cred că astfel majoritatea documentelor UE nu ar trece acest text. Eu însă nu ac- uh, doresc uh, să acuz aici serviciile de traducere și documentele scrise direct în engleză uh, par că ar fi fost traduse din cel puțin trei limbi obscure sau moarte. Și cred că ambiguitățile voite uh, sunt uh, promovate de cei care doresc să fie considerați campioni ai uh, guvernului deschis, dar uh, în uh, eu în general nu sunt în favoarea uh, unei uh, organismelor europene, dar poate ar fi bine să avem o societate a limbilor uh, simple europene. Uh, foarte pe scurt, aș dori doar să își sprijin abordarea lui domnului Cashman. Dacă comparăm cele două texte, cel original, uh, com, propunerea comisiei și raportul uh, lui Michael Cashman, este evident că Michael a reușit să răstoarne conceptele uh, și a încercat să dezvolte un nou sistem bazat pe transparență, accesibilitate, nu doar acces fizic, ci și un text mai inteligibil pentru cetățenii de rând. Și știm că aceasta este o problemă, într-adevăr. Diferența este imensă între cele două texte, de aceea negocierea va fi dificilă, dar cred că este de datoria noastră să spunem foarte clar că rolul Parlamentului este acela de a promova această abordare și sper că vom avea succes în aceste eforturi. Mulțumesc, doamna Gönț. Domnul Iacolino are cuvântul. Pe scurt, vorbim despre modificarea unui regulament din 2001. Am examinat cu multă atenție acest uh, document uh, și eu doresc să mă refer la un aspect. Textul uh, este clar și precis și sunt absolut de acord cu el în principiu, cu ideea uh, unei ac- garantării accesului cetățenilor la documente pentru ca cetățenii uh, să poată să înțeleagă procesul de decizie a uh, instituțiilor europene și să poată să controleze modul în care funcționează cei care trebuie să le reprezinte interesele. Am citit cu multă atenție și uh, definiția documentelor secrete sau arhivelor istorice. Ar fi trei observații de făcut. Prima, o prevedere cu aceste caracteristice uh, are un cost, după cum știe colegul Cashman. Astăzi, drag, uh, dragul meu coleg Cashman, uh, am votat o prevedere, um, un text în legătură cu guvernanța internetului, fără însă a avea traducerile în toate limbile. N-am văzut nici traducerea în italiană, nici în alte limbi, probabil. Ce vreau să spun prin asta? Că o prevedere cu aceste caracteristice, im, caracteristici implică o revizuire a organizării noastre, pentru că dacă se permite un acces atât de extins, corect, e nevoie de o structură de organizare, avem noi costuri, deci e nevoie de un întreg nou uh, model de organizare. Și, pe lângă acesta, mă gândesc la următorul lucru nu este neapărat nevoie să publicăm tot. De, putem să publicăm doar un, un uh, rezumat. Poate ar fi suficient să publicăm un text de sinteză a diferitelor prevederi. Și o ultimă chestiune. Aș dori să-mi explicați ce înțelegeți prin acorduri speciale. E vorba de amendamentul 16. Deci, ce înseamnă acorduri speciale uh, pentru uh, a face publice anumite documente? O ultimă observație. Un uh, acces extins, just, legitim, riscă să, po- să suscite curiozități. Uh, putem să acceptăm acest lucru? Mulțumesc! Penultima pe lista mea este doamna Alfano, vă rog. Eu... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Cashman că știu că se ocupă de aceste subiecte de ani de zile, uh, dorește să promoveze transparența pentru ca toți cetățenii să poată să aibă acces la documente în acces cât mai extins la documente. Serviciul juridic a stabilit că Parlamentul European trebuie să ofere uh, accesul cel mai larg posibil la documentele legate de acordurile internaționale, cum ar fi SWIFT-ul, uh, PNR și așa mai departe. Aș dori să pun trei întrebări, pentru că n-am înțeles anumite lucruri. Avem articolul 33, uh, aliniatul 9, se spune că Parlamentul European are acces la documentele secrete printr-un comitet restrâns format doar din șapte deputați. Deci, mie am pune o problemă această prevedere. Mă gândesc dacă se poate extinde această comisie din șapte membre, membri sau nu. La uh, articolul 30, aliniatul 2, se vorbește despre accesul la documente. Aș dori să înțeleg dacă există o legătură cu posibilele recursuri, pentru că se spune că membrii diferitelor instituții ar trebui să folosească în principiu instrumentele interne pe care le-au la dispoziție pentru a obține documentele. Dar se spune că pentru cetățeni care nu au legătură uh, cu, cu uh, activitatea lor profesională nu se folosesc aceste prevederi. Deci aș dori să știu dacă aici se face o legătură cu un alt text deja aprobat de Parlament. Și un ultim element pe care aș dori de asemenea să înțeleg, aș vrea să știu ce s-a sacrificat din raportul precedent în acest nou raport. Deci aș vrea să știu uh, ce se regăsește acest nou raport și ce nu din uh, vechiul raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Alfano. S-a mai înscris la cuvânt o persoană, dar acum cu adevărat am încheiat lista. Doamna Weber are cuvântul și apoi doamna Macovei. Sure. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu uh, să îl felicit pe raportor. Știu că de ceva timp în coace tot încercăm să reglementăm accesul, accesul publicului la documente și mă miră faptul că încă unii mai spun, mai, mai fac observații care uh, au obiectivul de a pune bețe în roate, de a exprima dubii în legătură cu motivul pentru care dorim să facem acest lucru. Pentru mine e foarte greu să înțeleg și, și să, să, să spun acest lucru cetățenilor europeni. Cum e posibil să vorbim despre deficitul de, de, democratic, despre distanța dintre Uniunea Europeană cu, de cetățeni și cetățenii, dacă în același timp nu reușim să avem un regulament coerent în legătură cu accesul publicului la documentele noastre. Trebuie să spun că în ultimii 10 ani, în țări care greu se poate defini ca fiind democrații funcționale, există legislație în legătură cu accesul publicului la documente și a vedea că în Uniunea Europeană nu există astfel de legislație, pur și simplu mi este rușine de acest lucru um, în fața cetățenilor. Și sper că vom putea ajunge la un acord, că vom putea avea o atitudine constructivă în acest sens și că nu vom propune tot atâtea amendamente care ar reduce substanța acestui raport, pentru că nu acesta este obiectivul nostru și știm cu toții foarte bine că, dincolo de aceste secrete, această confidențialitate, cred că cetățenii pot să aibă din aceste motive suspiciuni de corupție sau de intenții ascunse. Sau se pot gândi că nu ne pasă de cetățeni. Pe de o parte, avem nevoie de voturile lor pentru a ajunge aici și apoi le spunem, acum ă, ce facem nu mai este treaba dumneavoastră, este treaba noastră, este inacceptabil acest lucru. Mulțumesc, doamnă Weber, doamnă Macovei, vă rog. Mulțumesc. Aș dori și eu să sprijin ă, un acces cât mai larg la informații, la documente nu cred că putem spune că uh, avem prea multe informații sau că informația nu este importantă pentru cetățeni. Cetățenii trebuie să hotărească de ce informații au nevoie uh, și dacă informațiile sunt relevante pentru ei sau nu. Nu noi trebuie să hotărâm acest lucru, noi trebuie doar să oferim publicului aceste informații și documente. Și uh, dacă textele nu sunt suficient de clare și aceasta este o problemă pentru noi, noi trebuie să o rezolvăm și nu trebuie să restricționăm accesul publicului la documente pentru că ele sunt prea complicate sau prost scrise. Mecanismul creat pentru a organiza această comunicare cu publicul și pentru a da accesul la documente și informații, încă o dată, și aceasta este o problemă a noastră și noi trebuie să o rezolvăm. Deci toate aceste argumente sunt, după părerea mea, argumente care nu trebuie să împiedice accesului public, publicului la documente, ci probleme pe care noi trebuie să rezolvăm aici, în Parlament. Mulțumesc, doamnă Macovei. Înainte de a da cuvântul Comisiei, aș dori să fac și eu câteva observații. În primul rând, există un contrast mare între nivelul la care am redus um, am redus drepturile la viața privată a cetățenilor, spunând dacă nu aveți nimic de ascuns, nu trebuie să vă țineți, uh, să, nu trebuie să vă temeți de nimic. Dar dacă inversăm logica, trebuie să ne aplicăm și nouă instituțiilor noastre. Instituțiile UE și instituțiile naționale uh, au mult mai multe secrete și au mult mai multe privilegii în acest sens decât cetățenii. Și după părerea mea există un dezechilibru aici. Și în al doilea rând, aș pune o întrebare lui Michael. Spuneți că instrumentul ar fi um, și mai ferm decât actul pentru uh, libertatea informațiilor. Nu sunt sigură de asta. Poate că documentul ar oferi un, un uh, instrument uh, ferm cetățenilor, dar, pe de altă parte, ne putem întotdeauna ascunde pe după argumentul uh, subsidiarității sau relațiilor internaționale. Întotdeauna putem să spunem, ne-ar face multe plăcere să facem publice aceste documente, dar nu putem pentru că partenerii noștri din străinătate sau statele membre nu vor acest lucru. Și am văzut multe exemple în acest sens, de exemplu scanerele corporale. Am primit uh, multe informații din Statele Unite în legătură cu, uh, cu detaliile tehnice în legătură cu aceste scanare corporale, dar când am cerut aceleași informații de la autoritățile naționale, nu am primit aceste informații le-am primit de la americani, deci le-am avut oricum, le-am primit, dar ne-am cerut exact aceleași informații de la statele membre. Ele nu ne-au, nu ne-au uh, comunicat aceste informații. Nu există o autoritate europeană de la care să cerem aceste informații. Deci, iată, există un vid aici care ne pune în situația în care să ne bazăm pe contactele din Statele Unite pentru a ști ce fac guvernele noastre sau ce face Uniunea Europeană și cred că aceste lucruri trebuie să fie abordate aici. Comisia a cerut cuvântul, dar uh, rog reprezentantul Comisiei să abordeze foarte pe scurt chestiunea pentru că nu avem mult timp, maxim 3 minute și apoi dau cuvântul domnului raportor pentru concluzii. Mulțumesc, doamna președinte. Um, voi încerca să fiu cât mai succint. Aș dori să-l felicit mai întâi pe domnul Cashman pentru acest raport și pentru modul în care acesta lansează dezbaterile. Noi am avut un dialog foarte constructiv și primul punct cel mai important este acesta. E vorba de un regulament referitor la libertățile și drepturile cetățenilor. Aceștia se află în miezul uh, conținutului acestui regulament. Toat, e vorba de inițiativa cetățenească, e vorba de dreptul cetățenilor de a avea acces la informații informații referitoare la instituții și de aceea uh, paralela dintre uh, discuțiile care există în curs între diferite instituții și uh, modul în care avem acces la anumite documente, bine, aceasta nu trebuie să fie paralelă, nu trebuie să fie utilizată pentru a uita un aspect important și anume că cetățenii europeni, în virtutea tratatului de Sabona, au dreptul uh, să consulte documentele existente. Nu au dreptul să producă informații și documente, ci au dreptul să le consulte. Și până în prezent acest regulament ar funcționat foarte bine. Noi la comisie primim cele mai multe cerințe de informare și ma- uh, mare majoritatea cerințelor adresate, solicitărilor adresate primesc un răspuns afirmativ. Întrebarea este cum putem să îmbunătățim acest mod de a funcționa? Cum putem să-l simplificăm în așa fel încât uh, să devină un model, pentru că una din problemele cu care ne confruntăm în momentul de față și după cum vedeți, este faptul că în anumite domenii au existat dubii și a trebuit să ne adresăm curții de, curții de justiție pentru a interpreta lucrurile. Deci aceasta este o cheie pentru a înțelege cum anume putem avea acces la informații. Și ne, noi preferăm ca legiuitorul să determine exact care sunt drepturile fiecăruia. Și apoi aveți dreptate, doamna președinte, uh, când spuneți că e nevoie de un echilibru între cele două uh, aspecte, și anume protecția datelor și accesul la documente. Și noi la comisie suntem de părere că uh, Uh, fiecare drept cetățenesc are un statut aparte, dreptul la informații, dreptul la uh, date. E, uh, avem nevoie de aceste date, de aceste informații din punct de vedere administrativ, însă este tot atât de important ca acea informație referitoare la datele personale să nu fie uh, pusă la dispoziția oricui ci avem regulamentele 32 și 45 care protejează cetățenii și care acordă anumite drepturi cetățenilor. Și mai există un punct pe care nimeni nu l-a evocat, dar asupra care aș dori să vă atrag atenția. E vorba de amendamentele care au fost redactate și care sunt deosebit de importante pentru comisie. Comisia nu este doar o administrație în sensul unei administrații centrale de la Bruxelles, ci trebuie să știți, Comisia are și inițiative politice. Um, mai avem și un alt rol. Um, pentru că, și cred că acest rol nu este suficient de subliniat. Și anume, noi suntem o autoritate pentru concurență în Uniunea Europeană. Și cred că toată lumea în această încăpere își dorește să protejăm acest uh, rol al Comisiei. Trebuie să ne asigurăm că există o piață internă care funcționează, în care concurența este loială și este evident că documentele pe care le are Comisia referitor la anumite uh, firme și companii, uh, datele acestora, ei bine, aceste documente nu pot fi accesate de publicul larg. Și v-aș ruga să reflectați asupra acestui lucru și ne, v-aș ruga să ne ajutați să găsim o cale în așa fel încât în acele domenii în care Comisia are o astfel de autoritate în domeniul concurenței, ca prerogativele acestea să fie respectate. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Cashman, vă rog, ne-am rămas câteva minute. Mulțumesc, doamna președinte. Aș putea să să, să răspund rapid, dar după aceea voi fi acuzat că n-am răspuns tuturor întrebărilor. Am să încerc pe cât mai repede posibil. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbatere, chiar dacă nu toată lumea a fost de acord cu mine. În ceea ce privește amendamentul 32, Denis, te-ai referit la un registru, da, un registru care uh, încercește lobby-urile. Ar trebui să fie obligatoriu, pentru că nu avem o bază legală, un temei juridic pentru ca acesta să fie instaurat în mod oficial. Ideea este uh, următoarea. Un, uh, ce faci cu un ou pentru a face o omletă? Mai întâi îl, îl fierbi și apoi de bea îl uh, spargi? E bine, Știți că e o idee pe care am avut-o de foarte multă vreme în acest domeniu și am spus tuturor colegilor, eu nu mi-am dorit niciodată să avem o, o, o, o, uh, o reducere a ambițiilor noastre. Nu, noi vrem mai multe ambiții în beneficiul cetățenilor europeni. Și toți cei care lucrează în instituțiile uh, europene au dreptul să aibă drepturile personale, datele personale protejate. Deci, ă, nu a existat o, o, diferențiere a datelor, dar există anumite termeni din partea membrilor Parlamentului European și nu din partea altor ă, instituții sau altor persoane. Eu am impresia că există o confuzie, că ă, la un moment dat această acest regulament ar putea fi utilizat de membri, doar de membrii Parlamentului European pentru a avea acces la documente. Nu, pentru că aici ne uh, aflăm sub incidența acordului interinstituțional. Știm că în 2001 n-am fi putut avea un astfel de uh, acord interinstituțional care să se ocupe de accesul la documente și informații. Eu am speranța că uh, dacă ceva nu există, încearcă să trebuie să încerci să-l creezi și să, dacă există, trebuie să-l îmbunătățești. Din nou, trebuie să fim realiști. Cele mai multe solicitări vin din partea avocaților, vin din partea celor care fac lobby și uh, datele nu sunt uh, disponibile în, în versiunea electronică. Și din nou, așa cum a spus și dumneavoastră, doamna președinte, dacă avem un registru public și pe, nu-l avem, uh, e bine, atunci lucrurile ar putea fi simplificate. Și acum haideți să ne uităm cum lucrează legiuitorul de pe partea cealaltă a Atlanticului. Am putea găsi un model. Apoi, o problemă în ceea ce face traducerile. E bine, noi plătim foarte mulți bani și încercăm să uh, ne facem munca cât mai bine. Am avut ocazia să merg în Africa de Sud și uh, sunt convins că e nevoie de documente în toate versiunile lingvistice. Uh, trebuie ca acestea să fie disponibile și sunt impresionat de bugetul care este deja alocat pentru traduceri și e clar că avem nevoie de un buget extins pentru uh, traduceri, pentru că să ai informații în limba ta maternă este un principiu de bază, deci sunt absolut de acord cu dumneavoastră pe acest subiect. Cred că suntem cu toții de acord și poate am de dezacord asupra atât de multe subiecte. Uh, doamna Macovei a spus uh, da, reputația dumneavoastră în ceea ce privește transparența și deschiderea pentru a lupta împotriva corupției în propria dumneavoastră țară este un exemplu demn de urmat. Asta trebuie să facem pentru ca accesul la informații să fie cât mai larg. Însă, mi se pare oarecum neplăcut să spui că uh, cetă- există atât de multe informații pe care cetățenii nu le-ar înțelege, dar nu numai oamenii au acces la documente, ci și ONG-urile și jurnaliștii și așa mai departe, tot felul de organe și organisme și instituții. E vorba de documente care trebuie să fie imediat disponibile tuturor celor care au nevoie de aceste documente. Eu sunt convins că putem să utilizăm calendarul așa cum el a fost stabilit și eventual poate că acesta poate fi prelungit pentru a vedea dacă nu am putea să avem un acces de la caz la caz și dintr-o dată iată că apare cineva care spune da, vreau să am acces la o anumită informație și dintr-o dată există un interes al publicului, uh, însă acesta trebuie să fie uh, satisfăcut acest interes al publicului în funcție de informațiile și avizele pe care le obținem și din partea serviciului juridic. Și apoi, pentru a merge mai departe, doamna Bronze, poate nu sunt de acord cu abordarea dumneavoastră, abordarea noastră politică, dar dacă puteți, vă rog să mă ajutați pentru a avea o abordare mai clară. Uh, e clar că negocierile vor continua, nu voi continua eu acum pentru a nu a vorbi prea mult, Aștept din partea tuturor grupurilor politice opiniile lor și cu siguranță voi avea ocazia să sun pe unii și pe alții pentru a găsi uh, uh, amendamentele cele mai bune. Și domnule Iacolino, dumneavoastră aveți dreptate când ați spus că și costurile trebuie luate în considerare, pentru că e vorba de banii noștri, tuturor. Însă, poate trebuie să vedem ce vom putea obține pe termen lung, pentru că aici e vorba de un document pe termen lung și referirea la proceduri și faptul că cetățenii n-ar trebui să aibă acces absolut la documente. Ei bine, aici ne regăsim în sfera accesului parțial, limitat. Uh, s-a vorbit de un acces temporar, s-a vorbit despre un acces parțial. E adevărat că avem acum tratatul de la Lisabona și cetățenii vor să se implice în acest proces democratic uh, șefii de unitate, directorii, dacă nu vor să se implice în, acest, uh, în această direcție, atunci uh, nu știu ce putem face. Apoi, în ceea ce privește comisia aceea formată din șapte membre, din nou puteți face sugestii. Apoi, amendamentul 30. Aș dori să amintesc faptului că nu e o metodă de a avea acces la documente. S-a făcut referire la statutul membrilor Parlamentului și PPE-ul PPE nu a votat în favoarea acestui document, deci uh, nu știu dacă aceste documente nu sunt cumva inutile, pentru că aici e vorba de un temei juridic total diferit și e vorba de, și de jurisprudența în vigoare. Apoi, în ceea ce privește deficitul de democrație, cum spunea doamna Renate Weber, da, e adevărat, acesta există și vom, dacă nu facem ceea ce trebuie, atunci vom fi acuzați că încurajăm acest deficit. Și din nou, doamna Macovei, vă mulțumesc foarte mult pentru observație. Într-adevăr, cetățenii sunt cei care trebuie să hotărască ce informații îi interesează. Deci avem nevoie de un mecanism care să ne permită să furnizăm această informație cât mai repede și mai eficient posibil. Și apoi, dumneavoastră, doamna președinte, v-ați referi la faptul că uh, uneori din partea statelor membre nu obținem informațiile pe care le dorim. Comisia încearcă să găsească o soluție, Consiliul încearcă să găsească o soluție și noi, de asemenea, însă un subiect care trebuie aprofundat. Și apoi sunt de acord cu Jens în tot ceea ce a spus și adevărat că uh, dosarele legate de concurență, dacă există o anchetă în curs, Comisia are o problemă în momentul în care există o anchetă referitoare la concurență care se închide, în momentul în care informația este disponibilă, putem vedea că o anumită firmă, o anumită companie a făcut parte dintr-un cartel și dacă această informație este dezvăluită, uh, acest lucru ar reprezenta uh, o, o, o problemă și adevărat. Am spus comisiei, reprezentanților comisiei, uh, încă de la bun început, așa cum spunem noi în Marea Britanie, Uh, spunem că de multe ori se, se folosește un ciocan ca să, sau un uh, picamăr ca să spargă o, o ghindă. Ei bine, uh, nu știu dacă este metoda cea mai bună. Uh, noi ceea ce ne dorim este să o, obținem accesul la documente. Acest lucru face parte din discuții pentru a obține în final o rezoluție. Însă, în final, uh, există și drepturi de autor referitor la conținutul anumitor documente. Iată un subiect de asemenea care trebuie luat în considerare și sunt conștient de faptul că e o dificultate pe care trebuie să o depășim. Și voi încheia cu un aspect deosebit de important, pentru cel puțin cei care mă cunosc de 11 ani de zile înțeleg acest lucru. Eu, în momentul în care adopt un principiu, Uh, nu am o atitudine, aș spune eu așa, de, de, de, de piață în ceea ce privește uh, principiile. Eu spun, iată, acestea sunt principiile mele. Dacă nu vă plac, atunci sunt gata să le schimb. Nu, nu sunt așa. Dumneavoastră, cu mine, încă de la, bunul, uh, de la bunul început, încă din 2004, am luptat în acest Parlament pentru acest principiu pe care tocmai poate îl vom pierde. Pentru că uneori, când pierzi, de fapt poți fi victorios, dar cu o condiție, ca principiile tale să fie respectate. Și ce pot să vă spun în ceea ce privește deschiderea și transparența? Aceste probleme nu vor dispare, iar oamenii vor dori să știe întotdeauna de ce deputații și partidele politice nu susțin această idee de deschidere și transparență. Mulțumesc, doamna președinte, pentru timpul acordat. Mi s-a părut important să avem opinii divergente în dezbaterea de astăzi pe această temă. Mulțumesc, mulțumesc până doamna președinte, am văzut că ați cerut să luați cuvântul, nu mai am ocazia să vă dau cuvântul, e deja 5 și 5 minute, vom discuta acum despre registrul PNR, pentru care eu sunt raportor, am spus deja încă de săptămâna trecută că trebuie să plec la 5 și jumătate, deci ne mai rămân doar 25 minute pentru a dezbate acest subiect. Voi face tot ceea ce pot pentru a merge repede, însă vă rog, toți cei care vor interveni vor trebui să fie conciși. Nu vă dau ocazia să reveniți acum în dezbatere pe această temă. Vom avea ulterior ocazia să avem dezbatere. Amendamente pot fi depuse și mi se spune că nu avem nici un, un, un termen, termenul este deschis uh, și credeam că este 10 iunie. Domnule raportor, da, doamna Macovei este de acord cu mine în momentul în care am discutat asupra faptului că s-a stabilit un termen în mandatul precedent, în regulamentul precedent și PPE-ul n-a votat în favoare și, într-adevăr, recunosc faptul că uh, aveți absolută dreptate în ceea ce vrește abordarea pe care am uh, ales-o. Foarte bine, mulțumesc, spune doamna președinte. Vom avea ocazia să dezbatem acest lucru ulterior. Haideți să trecem la punctul următor, pentru că mi se pare că dezbaterea este clară. 5 secunde, vă rog. Am spus că nu sunt de acord cu argumentele care spun da, prea, e prea multă informație sau uh, informații nu chiar atât de pertinente. Nu. Eu plec de la ideea că trebuie să dăm cetățenilor toate informațiile și cetățenii să fie cei care să evalueze de care informații au nevoie. Foarte bine spune doamna președinte, trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, registrul PNR. Uh, sunt raportor, sunt și președinte și vă rog, dați dovadă de de bunăvoință, vă rog să fiți conciși și să nu repetați ceea ce au spus și alți colegi. Motivul pentru care acest subiect a fost din nou introdus pe ordinea de zi este faptul că de la ultima noastră dezbatere am primit documentul comun referitor la evaluarea acordului între UE și Statele Unite. Poate că ați avut ocazia să-l citiți deja acum câtva timp. Iar eu propun acum să lansăm mai întâi dezbaterea în așa fel încât toată lumea să poată adresa întrebări Comisiei Europene și apoi voi cere Comisiei Europene să răspundă la întrebări. Uh, unele dintre întrebările pe care le-am pus au fost deja trimise, de fapt, Comisiei în scris de mai multe ori și încă n-am primit un răspuns clar. Și atunci voi lansa dezbaterea, voi începe eu însumi, însami, foarte pe scurt, aș face câteva observații din partea uh, adresate Comisiei în ceea ce privește re, reevaluarea acestui acord. Ei nu sunt pregătiți să publice toate informațiile la care au avut acces. Și atunci ce valoare mai are această revizuire făcută împreună? Și mai am și o altă întrebare. Uh, mi s-a părut deosebit de interesant următorul fapt. În această revizuire comună se vorbește despre o anumită plângere care ar fi fost înaintată de mine. Și acestea sunt informații publice, au apărut până și în ziare se spu- dacă ar fi existat trei plângeri, spre exemplu, ați fi listat numele fiecărui individ care a depus o plângere? Acest lucru mi se pare important și mi se pare că are și o relevanță politică și a fost inclus în acest raport și nu pot să nu mă întreb de ce. Trec acum la a doua întrebare legată de statutul juridic al acordului cu Canada. Astăzi, și tocmai am primit o informație, nu am reușit să primim nicio clarificare din partea Comisiei Europene în ceea ce privește statutul juridic al acestui acord. Faptul că e ambigu mă face să uh, să subliniez faptul că avem nevoie de un nou acord cu Canada cât mai repede și de începerea negocierilor. Un al treilea punct. Am cerut în mod repetat Comisiei Europene să ne explice de ce noile reguli de securitate în ceea ce privește colectarea datelor pentru registrul PNR care au fost introduse de Statele Unite ale Americii cu o săptămână înainte să fie publicat raportul uh, revizuirii comune. Trebuia să se discute despre care vor fi aceste reguli și care va fi impactul acestor date asupra acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Când ni se va clarifica această problemă? Și ajung la ultima mea întrebare. Când vom primi răspuns când vor primi din partea Comisiei Europene răspunsuri la întrebările din, noiem- din rezoluția din noiembrie 2008. Nici aceasta nu mai este relevantă din punct de vedere juridic, pentru că acum ne aflăm sub tratatul de la Lisabona, însă întrebările sunt încă pertinente și ne dorim uh, răspunsurile. Am mai dorit să știm dacă Comisia Europeană ne va, uh, este, ne va da informațiile pe care le-am cerut în legătură cu PNR înainte de vară. Și acum aș dori să văd dacă există colegi care doresc să pună întrebări Comisiei. V-am speriat atât de tare încât nimeni nu îndrăznește să mai pună vreo întrebare? Bine, atunci, uh, comisia. Aș dori să răspundeți pe scurt, pentru că probabil membrii vor dori să intervină după. Cred că după tot ce ați spus dumneavoastră, m-aș fi bucurat să <laughs> mi se dea posibilitatea să nu vorbesc nici eu dar voi încerca să vorbesc despre răspunsurile noastre. În ceea ce privește revizuirea comună, cred că s-a demonstrat că, într-adevăr, Statele Unite ale Americii au folosit de datele colectate pentru a lupta împotriva terorismului. Credem că Statele Unite s-au conformat acordurilor existente, filtrele funcționează foarte bine în ceea ce prive atunci când există instrumentele de care e nevoie. În ceea ce privește regulile pentru informație și acestea sunt respectate, în ceea ce privește informațiile, acestea sunt împătrășite doar cu alte agenții, doar în cazuri particulare, când chiar este nevoie de acest lucru. Ne îngrijorează puțin pos următoarele posibilități și anume o suprapunere a funcțiilor în ceea ce privește administrația în Statele Unite ale Americii și a instrumentelor ad hoc, dacă putem să le numim așa. Credem că Statele Unite ale Americii ar putea să um, folosească mai bine aceste date și anume datele să fie colectate doar în scopul registrului PNR. Credem că bazele de date ne dau un semnal în sensul că ar putea să existe folosirea acestor date BNR și în scopuri, PNR și în scopuri de imigrație și acest lucru ne îngrijorează. Statele Unite ale Americii trebuie să își îmbunătățească reciprocitatea, adică schimbul de informații, informațiile pe care ei le primesc ă, din, din registrul cu numele pasagerilor. Însă, în linii mari, suntem de acord cu felul în care Statele Unite ale Americii au ă, pus în aplicare acest acord deși mai există niște critici care apar în documentul despre care vorbeam statutul juridic al acordului cu Canada. Acordul cu Canada este o cochilie goală în acest moment, pur și simplu nu există. Ceea ce avem acum e o situație care este rezolvată la nivel național. Comisia a recomandat statelor membre următorul lucru, pentru că Canada continuă să respecte condițiile uh, pentru care se angajează, se, li s-a recomandat autorităților din statele membre să continue să autorizeze transmiterea datelor PNR autorităților canadiene. De ce nu s-a negociat un acord cu Canada? Nu am vrut să facem acest lucru decât după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și după ce Parlamentul intră în noile sale capacități. Cât despre regulile la care v-ați referit, vom încerca să vedem exact care este sfera de aplicare a acestora și ce înseamnă ele. Nu suntem siguri dacă regulile se referă exact la registrul cu numele pasagerilor sau la altceva. Vom discuta cu Statele Unite ale Americii. Până acum nu ne-au dat un răspuns satisfăcător, din păcate. Cât despre pachetul PNR. Depinde la ce vă referiți când spuneți vară, dar cred, adică până la data de 23 septembrie considerăm că e vară, așa că eu consider că până atunci vom reuși să avem mandatele pentru Canada, Australia și Statele Unite ale Americii până la 23 septembrie. În plus, există și o comunicare în ceea ce privește transferul datelor internaționale PNR spre alte țări din lume. Cred că sistemul PNR armonizat va trebui să mai aștepte. Am primit aceste informații de la serviciul intern și anume că trebuie să există o nouă evaluare de impact pentru această propunere. Deci vor exista cele trei mandate și comunicarea, probabil după, do- după 23 septembrie. Okay, thank you very much. As to... Președinte, mulțumesc. Cât despre vară, cred că mă refeream clar la concediul de vară și anume la mijlocul lunii iulie. Sper că Comisia ne va da răspunsurile pe care le-am solicitat destul de repede, pentru că noile reguli de securitate puse, uh, intrate în vigoare, au fost deja acest lucru s-a întâmplat deja de mult și mâine ne vom afla deja în luna iunie, așa că lucrurile ar trebui să desfășoare mai repede. Nu ați vorbit nimic în, acum despre aceste lucruri, dar dorim să primim răspunsuri și la întrebările care au fost ridicate în cadrul rezoluției din, din noiembrie 2008. Domnul Albrecht, aveți cuvântul. Ne da, voi încerca din nou să vorbesc pe scurt. Un punct este foarte important pentru mine și anume când vom avea noi posibilitatea să mergem mai departe în ceea ce privește pachetul PNR. Sunt niște probleme care poate nu au fost încă recunoscute, ceea ce a făcut Parlamentul și anume propun acordurile propuse care nu, sunt, nu pot fi acceptate de către noi. Acest lucru l-am uh, depistat eu. Cred că avem nevoie de noi negocieri și noi ca Parlament avem și posibilitatea ca acordurile care ex- existente să fie în continuare folosite. Acum, acordurile existente nu sunt conforme cu, uh, legis- cu legislația și, acest, și aceste lucruri trebuie explicate cetățenilor noștri. Cetățenilor noștri, de ce lăsăm să în funcțiune anumite acorduri care nu mai sunt corecte? Cred că majoritatea sunt de acord cu mine. De aceea mie mi se pare foarte important ca noi aici în Parlament să avem această posibilitate de a ne ocupa de un nou acord, să nu rămânem în situația de până acum. Am senzația că această hotărâre este uh, împinsă tot mai departe. Dacă în octombrie sau noiembrie vom putea vorbi din nou despre aceste lucruri în Parlament și ne vom folosi în continuare de alt acord, un acord care se folosește deja din 2007, fără ca vreun uh, guvern să fi fost de acord cu acest lucru. E o situație îngrijorătoare. Și de aceea cred că ar fi important pentru noi, cei din Comisia Libe, să avem o opinie, să întrebăm Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește aceste acorduri existente. Cred că ar fi important să mai așteptăm și să vedem ce fel de posibilități mai putem avea din punct de vedere politic. Doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Vos, aveți cuvântul. Mulțumesc! Și eu sunt de acord cu ceea ce s-a discutat până acum. Sunt de acord cu antevorbitorul meu și sunt de acord și cu ce a spus domnul Albrecht. Situația cu Canada mi se pare foarte nemulțumitoare. Există păreri diferite între statele membre. Noi nu ne doream acest lucru și cred că e foarte important să rezolvăm această situație cât de rapid posibil. Și mă refer aici și la Australia și la Statele Unite. Noi, ca și Parlament, trebuie să ne luăm rolul în serios și să vedem că, din punct de vedere al timpului, trebuie să ajungem rapid la un rezultat în legătură atât cu Statele Unite cât și cu Australia și să vedem exact ce înseamnă parteneriatul transatlantic sau parteneriatul cu Australia, să vedem dacă acționăm suficient în acest domeniu. Și, bineînțeles, să nu existe o duplicitate a datelor și aici trebuie să facem un pas înainte. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Vos, doamna Ernst are cuvântul. Și eu iau cuvântul foarte pe scurt. Mă uimește toată această chestiune legată de Canada. E o situație pe care totuși trebuie să o luăm în considerare. Pe scurt, în ceea ce privește poziția noastră, trebuie să existe într-adevăr noi negocieri, acestea trebuie să fie organizate și mai vreau să amintesc faptul că în aprilie, în acest an, am început să lucrăm în acest sens. Tot ce s-a discutat trebuie să fie pusă în aplicare, pas cu pas. Eu găsesc și aici multe neclarități și cred că trebuie să acționăm cât de repede. Doamna președinte, vă mulțumesc. Urmează doamna Țibăl. Nu vreau să repet tot ceea ce s-a spus până acum, însă mi se pare foarte important să spunem clar Comisiei care sunt punctele care ne nemulțumesc. S-a vorbit despre trei, tratat, trei acorduri care sunt foarte diferite, uh, și noi ne dorim, de fapt, un singur acord care să fie valabil în fiecare situație. Pentru mine, vara nu se termină în septembrie. Cred că vorbim despre diferite tipuri de calendare. Pentru mine, vara se termină cel mai târziu în august și de aceea cred că înainte de pauza de vară trebuie să avem deja o bază. Ceea ce discutăm acum nu este un subiect nou. Nu ne este foarte clar în, la ce timp ne raportăm, așa că mă întreb când cum se folosesc aceste date în ceea ce, uh, în ceea ce privește combaterea terorismului, a criminalității și mesajul comisiei noastre la Comisia Europeană trebuie să fie acesta și anume că folosim niște acorduri pe care nu le considerăm corecte. Ne dorim ca înainte de pauza de vară să avem o bază, o propunere, astfel încât să putem să luăm niște decizii în legătură cu această problemă. Doamna președinte, vă mulțumesc, nu mai există solicitări de luare a cuvântului. Din partea comisiei puteți să răspundeți la unele întrebări? Voi încerca. Comisia are o intenție serioasă uh, de a produce cele trei texte și comunicarea despre care v-am vorbit. Poate că acestea vin mai mai, mai târziu decât uh, s-a prevăzut, dar vom produce cele trei mandate și comunicarea cât de repede, uh, sper în această vară, cel târziu în septembrie sau octombrie. Și dacă doriți, pot să vă explic uh, de, prin ce proceduri trebuie să se treacă, pentru că cele trei mandate au fost deja produse de serviciile mele, dar trebuie să obțină tot felul de aprobări și vor ajunge și la dumneavoastră, dar intenția noastră este foarte serioasă. Pentru a răspunde doamnei Albrecht, um, care a spus că speră că vor primi mai repede avizul de la noi decât de la Curtea de Justiție. Pot să vă asigur că așa va fi. Vom uh, păstra cele trei țări grupate și informațiile legate de PNR uh, le vom păstra împreună Poate vom împărți regimul pentru a vă transmite mandatele și comunicarea mai repede, pentru a nu vă pune în situație imposibilă de a trebui să acceptați un acord care să nu vă convină. Dacă dorim să, împăr- să, să separăm lucrurile, o facem pentru a vă da posibilitatea de a reacționa cât de repede. Nu am produs un mandat de negocieri cu Canada anul trecut, pentru că am fi riscat să... Um, avem o abordare specifică diferitelor țări, dar noi am încercat să respectăm prerogativele Parlamentului conform noului tratat. Mulțumesc! Mulțumesc! În calitate de raportor, în observațiile mele uh, de final, aș cere Comisiei să acționeze cât de repede. Uh, septembrie nu prea este acceptabil, octombrie cu siguranță nu este acceptabil ca termen. Alternativa este să trecem direct la vot. Putem să o facem, dar eu înțeleg că există formalități, dar mie mi se pare relevante acest lucru acum. Parlamentul European a reacționat la SWIFT în vreo 10 zile doar și sunt sigur că Comisia poate și ea să acționeze rapid. Și având în vedere faptul că Consiliul s-a grăbit să adopte tot felul de decizii înainte de 1 decembrie, nu văd de ce, de care n-am fost nici măcar informați. Acest lucru înseamnă că transferul datelor privind pasagerii Canadei nu are bază juridică solidă. Dumneavoastră dați din cap că nu, dar eu sunt convinsă că așa se întâmplă. Nu dorim să îngreunăm viața nimănui, dar această situație trebuie rezolvată urgent și cred că acest lucru poate fi făcut înainte de uh, vacanța de vară și anume până la jumătatea lunii iulie. Acesta este termenul cerut de noi și acesta va fi termenul țintă. V-am pus și alte întrebări și în această dezbatere și în scris și doresc să ne răspundeți în scris din partea Comisiei, inclusiv la întrebarea legată, cu, eh, legată de referirea la numele meu. Și astfel încheiem dezbaterea privind datele PNR și astfel se încheie și ordinea de zi de astăzi. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru cooperare. Mâine dimineață reluăm la ora 9. Și eh, când vom avea o întâlnire comună cu Comisia pentru drepturile femeilor. Mulțumesc!